ca actul legislativ produs de acest Parlament să fie pe cât se poate de apropiat de ideile Comisiei și ale Consiliului. Vă mulțumesc. Uh, ședința următoare, spune domnul președinte, mâine, miercuri, de la 9 la 14 și în cursul după amiezii de la 3 la 22. Programul este la dispoziția noastră pe site-ul web al Parlamentului. Ședința de astăzi este închisă. Vă mulțumesc.